europeană uh, pe chestiuni europene vor avea uh, o viață mai bună după ce va intra în vigoare acest regulament. Vă